verbal al uh, ședinței de astăzi și uh, textele adoptate au fost distribuite. Există remarci sau comentarii pentru acest proces verbal. Dacă nu, acest proces este considerat a fi adoptat. Primul punct de pe ordinea de zi în această după masă este o declarație a vicepreședintelui Comisiei. Um, din partea reprezentantului înaltului reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe despre Sudan și Sudanul de Sud. Și permiteți-mi să dau cuvântul domnului Vaman în numele vicepreședintelui uh, Comisiei. Aveți cuvântul, domnule Vaman. Stimați membrii ai Parlamentului European, Iau cuvântul în numele vicei, um, înaltului reprezentant, vicepreședinta Comisiei, doamna Ashton, care nu poate fi prezentă astăzi pentru a discuta deteriorarea situației între Sudan și Sudanul de Sud. Într-adevăr, cu mare îngrijorare vedem tensiunile sporite între cele două state. Am ajuns la o fază critică în luna uh, trecută, în momentul în care Sudanul de, Sus, de Sud a ocupat um, câmpul petrolier Heglig. NATO reprezentant condamnă atât acțiunile Sudanului de Sud, cât și acțiunile de bombardare din partea Sudanului și cere celor două părți să revină la uh, negocieri. Președintele Van uh, Rompuy a cerut uh, președintelui uh, Kir al Sudanului de Sud să-și retragă forțele armate din această zonă. Consiliul um, de afaceri externe din 23 aprilie a cerut uh, retragerea trupelor din Sudanul de Sud din uh, câmpul petrol Heglic și încetarea ostilităților și um, revenirea la discuții de pace, directe sau prin uh, intermediul uh, unor mediatori și abținerea de la o retorică uh, periculoasă. Pe da-, data de 23 uh, aprilie, uh, Consiliul de Securitate și uh, Uniunea Africană a adoptat o foaie de parcurs pentru a readuce la masa negocierilor cele două tabere. În urma acestor hotărâri, Consiliul de, de Securitate al Națiunii Unite a adoptat în unanimitate dou- rezoluția 2046 pe data de 2 mai, 2 mai care sprijină foaia de parcurs a Uniunii Africane. Acest pas este unul major și reflectă consensul larg în comunitatea internațională. Este de asemenea semnificativ faptul că inițiativa a venit din partea Uniunii Africane. Atât Sudanul cât și Sudanul de Sud au acceptat această foaie de parcurs și încetarea ostilităților. Acum trebuie să treacă la uh, fapte. Ambele părți trebuie să ia pașii necesari pentru a iniția misiunea comună de monitorizare a, a uh, graniței. În declarația din 5 uh, mai, înaltul reprezentat a salutat această foaie de parcurs și adoptarea rezoluției Consiliului Securității 2046 din 5 mai. Uniunea Europeană salută retragerea forțelor de către, de către Sudanul de Sud din zona Abiei și cere și Sudanului să facă același lucru. Ambele părți trebuie să, opre, să oprească sprijinul acordat uh, rebelilor Ambele părți au acum la dispoziție trei luni pentru a ajunge la rezolvarea tuturor punctelor uh, rămase încă deschise și dacă vor eșua în această încercare, um, Uniunea Europeană, Uniunea Africană și Organizația Națiunilor Unite vor trece la, la pași următori necesari. Foaia de parcurs se referă și la conflictul, de exemplu, din statul uh, Nilul, Nilul Albastru, și guvernul uh, Sudanului trebuie să permită acces umanitar imediat tuturor civililor afectați de acest conflict. Considerăm că avem nevoie de un uh, acord politic oprinzător pentru a rezolva acest conflict. Uniunea Europeană va um, cere uh, Sudanului și Sudanului de Sud să ajungă la, un, la o înțelegere, la un acord negociat. Considerăm că avem că este nevoie de progrese din punct de vedere democratic atât în Sudan cât și în uh, Sudanul de Sud pentru a aborda um, problemele la uh, rădăcina lor. Acum are loc un proces de revizuire constituțională. Acest proces uh, este unul important dacă este unul inclusiv. În nord avem, uh, avem probleme legate de trimiterea la închisoare a activiștilor uh, pentru drepturile omului, a protestatarilor și a diversilor uh, jurnaliști. Unul din principiile de bază a acordului cuprinzător de pace a fost respectarea principiilor democratice, a principiilor libertății de exprimare. De asemenea, situația drepturilor omului din Sudanul de Sud ne îngrijorează. Salutăm uh, vizita lui Navi Polein, înaltului comisar pentru drepturile omului în uh, Sudanul de Sud, pentru a ajuta guvernul de acolo să abordeze aceste probleme. Stimați membri ai Parlamentului European, Uniunea Europeană își uh, dorește în continuare două state uh, viabile în, în zona respectivă. În momentul în care președintele Sudanului de Sud a vizitat Uniunea Europeană în martie, ne-a asigurat că acesta dorește să adere la um, ACP și dacă acest lucru se va întâmpla, atunci vom, vom avea la dispoziție un parteneriat care se bazează pe democrație, stat de drept și drepturile omului. Uniunea Europeană a mobilizat sprijin umanitar pentru, stat, pentru Sudanul de Sud este vorba de o sumă de 285 milioane de euro. Vom uh, sprijini agenda de dezvoltare din Sudanul uh, de Sud, agenda de dezvoltare din statul respectiv, vom sprijini sistemul educațional, uh, statul de drept și guvernanța democratică. Uniunea Europeană se, se gândește la folosirea unei misiuni în politica de securitate și apărare uh, comună pentru a spori securitatea la aeroportul internațional din uh, Juba. În ceea ce privește Nordul, Uniunea Europeană a pus la dispoziție fonduri de dezvoltare pentru a ajuta populația cea mai uh, vulnerabilă din zone cum este Darfur, Sudanul de Est, Cordofanul de zona Cordofan de Sud și Nilul Albastru. Sprijinând de asemenea democratizarea și dialogul legat de drepturile omului. Nu ar trebui să uităm de conflictul din zona Darfur. Deși au existat o reîntoarcere, reîntoarceri voluntare a 1,7 milioane de persoane strămutate intern. Există în continuare uh, o populație largă care trăiește în tabere de refugiați și Există în continuare probleme legate de libertatea de mișcare a misiunii Națiunilor Unite în acea uh, zonă. Accesul umanitar pentru o mare parte din regiunea Jebel Mara este blocat. Uh, salutăm documentul de la Doha despre pace în Darfur ca un prim pas pozitiv, care însă trebuie să fie pus în aplicare în totalitate. Consiliul, Consiliul European a cerut întotdeauna guvernului Sudanului să colaboreze cu, tri, cu Tribunalul Penal Internațional în urma uh, adoptării rezoluției 1593 uh, a Consiliului de Securitate al ONU. Situația din Sudan și în Sudanul de Sud uh, rămâne una dificilă. După cum am spus, Uniunea, Europe- Uniunea Europeană uh, promovează în continuare toate eforturile care vor duce la pace și la stabilitate în ambele uh, state și uh, sprijinim în continuare uh, această situație. Dragi colegi, vom începe cu liderii grupurilor politice. Începem cu uh, grupul PPE. Domnul Mitchell are cuvântul pentru două minute, vă rog. Domnule președinte, mulțumesc și mulțumesc și Consiliului pentru prezentarea făcută mai uh, adineauri. Situația este una foarte îngrijorătoare. Uh, e vorba de un, o regiune care a fost devastată de violență, de fapt de violențe îndelungate într-o formă sau alta și s-a presupus că um, crearea Sudanului de Sud uh, va aduce puțină pace și stabilitate în regiune, pentru că oamenii de acolo suferă de foamete, sunt strămutați, deși uh, regiunea are un mare potențial uh, pentru exportul de petrol. Situația, sigur, e dificil de rezolvat, dar uh, pentru moment trebuie să acționăm mai ales în ce privește criza umanitară și să ne asigurăm mai ales în taberele de refugiați uh, care se află în afara teritoriului Sudanului, că există suficientă susținere și hrană și ajutor pentru acei oameni și că putem să le asigurăm securitatea pe cât posibil. În regiunea Sudanului și Sudanului de Sud. Uh, uh, de fapt, această regiune este un exemplu negativ a ceea ce se poate întâmpla într-o, într situație de, de secesiune. Uh, Eh, noi eh, am salutat eh, primăvara arabă, dar nu știm ce va duce ea. În multe din aceste țări, pur și simplu, nu există o tradiție de bună guvernanță. Noi conlucrăm cu Uniunea Africană în ce privește formarea, resursele. Trebuie să ajutăm să-și construiască propria capacitate pentru a stabiliza această regiune. Uniunea Europeană nu poate face totul, desigur, și nici ONU. Însă, atunci când apar aceste probleme, uh, sunt foarte costisitoare și vorbesc, uh, mă refer la vieți, mă refer la distrugeri, dar uh, mai ales în asemenea regiuni când, unde oamenii sunt foarte dependenți de petrol și de exportul de petrol, noi uh, trebuie să furnizăm ajutor umanitar și este foarte costisitor. Nu știu de ce nu putem uh, din timp să investim uh, în Uniunea Africană și să ne asigurăm că ei sunt echipați pentru a preveni o asemenea situație, pentru a dezvolta buna guvernanță și pentru a acționa foarte devreme dacă se întâmplă asemenea evenimente. Mulțumesc! Da, mulțumesc! Mulțumesc! Și acum are, momentul, are cuvântul, mă scuzați, pentru grupul socialiștilor și democraților, doamna de Kaiser. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană a făcut multe eforturi pentru Sudan și pentru Sudanul de Sud. Aceasta a finanțat cu mulți bani independența Sudanului de Sud, susținând acel acord global Uh, și asta uh, era singura condiție care putea să împiedice războiul. Însă acest acord n-a rezolvat problemele, nici cetățenia, nici moneda, nici datoria și mai ales nu a rezolvat problema împărțirii petrolului între cele două țări, Sudanul și Sudanul de Sud. Și asta este absolut frapant. Dar ceea, este, ceea ce este și mai frapant este că uh, de un an de zile încoace, China, care pe plan internațional, controlând filiera petrolieră de la puțuri până la uh, rafinării, uh, cumpără tot petrolul și se implică și avem senzația că până la urmă Uniunea Europeană a dispărut complet de pe scenă și este destul de jenant. Din rezoluția 2046 este un mare pas înainte și o vom respecta. Însă am trei deziderate. În primul rând, Parlamentul European să aibă un, o monitorizare așa cum trebuie a procesului electoral într-o țară atât de fragilă. O știm foarte bine. Ne trebuie o astfel de monitorizare uh, din partea noastră pentru sudanezii de sud. Apoi, o vizibilitate reală a Uniunii Europene, care a făcut atât de multe și care va face în continuare mai multe în regiune, mulțumită serviciilor special. Vizibilitatea deci să fie sporită. Și în al treilea rând, mi-aș dori ca poziția Uniunii Europene, care este una echilibrată între cele două părți, nord și sud, să fie menținută în pofida ICC-ului și a președintelui Bashir și, în sfârșit, aș dori să nu uităm urgența uh, umanitară, mai ales în zone cum ar fi Cordofan. Acolo trebuie să existe o adevărată prioritate în acest sens. E vorba de situații de neînchipuit și este la fel de neînchipuit că nici până acum nu putem să avem acces la aceste regiuni care trec prin momente groaznice uh, în fiecare zi. Vă mulțumesc! Mulțumesc în numele ALDE, domnul Gărân, să are cuvântul două minute jumătate. Mersi, monsieur président. Mulțumesc, domnule președinte. Dincolo de atenția care trebuie acordată conflictului dintre Sudan și Sudanul de Sud, avem și interese uh, inclusiv eu am interes personal în soluționarea conflictului pentru că am semnat personal acordul de pace la Nairobi Eh, și mă refer sigur la acordul global de pace. Problema cu care ne confruntăm astăzi era cunoscută dinainte de obținerea independenței a Sudanului de Sud și chiar 5 eh, ani mai devreme, în momentul semnării acordului. Eh, Sigur, toată lumea e de acord că nu putem avea o soluție militară pentru acest conflict, însă s-a modificat dimensiunea conflictului. După obținerea independenței a Sudanului de Sud, nu mai e vorba de un uh, conflict între state, uh, adică, mă scuzați, în interiorul unui stat, ci a devenit un conflict internațional. Deci acum dreptul internațional este cel care trebuie să se aplice. Din acest punct de vedere vreau să aduc un omagiu acțiunii Serviciului de Acțiune externe, a Uniunii Europene, care a făcut tot ce stătea în puteri uh, pentru a ajunge la o soluție mm, pașnică mm, care să uh, respecte și dreptul internațional uh, și apoi a folosit toate instrumentele pe care le are la dispoziție în acest sens. După diverse tentative de mediere din partea Uniunii Africane, după com- comunicatele Consiliului de Pace și Securitate al Uniunii Africane, după rezoluția 2046, calea spre o soluționare politică depinde de niște condiții cunoscute. Eforturile făcute de Uniunea Africană își arată acum roadele. Uniunea Europeană a susținut capacitatea ca Africa să-și apere propriile interese de securitate încă de la începutul anului 2010. Uniunea Europeană încă astăzi rămâne un partener indispensabil Uh, pentru aceste două țări rezultate după separație. Primul actor uh, pentru ajutor umanitar, pentru ajutor pentru dezvoltare, pentru dialog politic cu sudanezii din sud și din nord, Uniunea Europeană deține una din cheile uh, soluționării conflictului actual. Una din soluții, dar nu singura. Există o cauză la rădăcina situației și anume extrema sărăcie a populației care subminează orice fel de stabilitate uh, durabilă. Sudanul uh, din Sud și Sudanul trebuie să găsească o soluție și trebuie să fie la înălțime. Uh, nu e suficient să creezi un stat, trebuie să-l și administrezi. Bun, după cum spuneam, singura soluție uh, e pacea, pentru că dacă nu, înseamnă că 2 milioane de persoane vor muri în indiferența generală a lumii întregi. Da, mulțumesc, spune președintele și acum uh, pentru verzi are cuvântul doamna Sargentini. Vă rog. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb mijn... Vă mulțumesc, doamna președinte. Am as ascultat cu foarte mare atenție cele spuse de antevorbitori și cele spuse de reprezentantul Consiliului și am uh, impresia că fiecare dorește să profite de această situație pentru a se pune puțin în scenă. Însă doresc să spun că, ținând seama de situația din Sudan și din Sudanul de Sud, cu toții avem un anumit grad de responsabilitate. Desigur, și eu salut faptul că Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a adoptat, a salutat această foaie de parcurs pentru a ajunge la, pa- la pace în, uh, la granița între Sudan și Sudanul de Sud. Însă care este situația reală? Mă tem că vom intra într-un uh, proces Uh, lung într-un conflict care poate fi uh, comparat cu conflictul dintre Eritrea și um, Etiopia. Și mă tem, într-adevăr, că ambele state vor folosi acest conflict de graniță ca un pretext pentru a nu face nimic în, pentru combaterea uh, sărăciei și pentru a combate toate lucrurile care reprezintă o problemă pentru populația de acolo. În Sudanul de Sud, de exemplu, 60% din uh, zonă nu va mai putea fi accesată în urma uh, anotimpului uh, ploios. Trebuie să ne asigurăm că alimentele pentru populație sunt asigurate până atunci. Deci nu putem discuta despre proces de pace dar până când nu ne asigurăm că populația are suficiente alimente. Apoi, un alt semnal care cred că ne arată foarte clar că Sudanul de Sud nu este în stare să asigure un bun viitor pentru propria populație este faptul că Sudanul de Sud a încetat uh, vinderea, comercializarea petrolului. Eu înțeleg care este, cât de gravă este situația, însă dacă Sudanul de Sud nu poate uh, asigura siguranța propriei uh, populații, mă întreb care este prioritatea. Prioritatea este conflictul cu Sudanul sau securitatea propriei uh, populații? Trebuie să ne asigurăm că Sudanul de Sud uh, va găsi până la urmă o piață pentru uh, propriul petrol. Vă mulțumesc. Acum, în numele uh, grupului uh, conservatorilor și reformiștilor europeni, domnul Bielan, două minute, vă rog. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący conflict sudanesc. Mulțumesc, domnule președinte. Conflictul din regiunea Sudanului a atras atenția lumii întregi timp de ani de zile. Acum, cu independența uh, Sudanului de Sud, nu mai vorbim de un conflict civil, ci de un conflict internațional. Dacă uh, armata de sud ar fi susținută de armata ugandeză, ne-am putea afla în prezența unui adevărat conflict regional Poate că și comportamentul comunității internaționale nu este foarte ușor de înțeles bun. Acum Sudul încearcă să aplice rezoluția ONU și a retras uh, armata din teritoriul Heglig și este gata să reia convorbirile. Uh, lumea acuză Cartumul, uh, dar nu se adoptă nici sancțiuni și nu există nicio strategie comună pentru a soluționa și problema refugiaților Uh, s-ar putea produce o catastrofă umanitară. Comerțul cu armament înflorește. China, Rusia, Belarusul furnizează în continuu arme în regiune și trebuie să condamnăm o astfel de situație. Mai mult de jumătate de milion de cetățeni din Sudanul de Sud nu dispun de un statut uh, juridic. Apoi uh, există și o situație din păcate, în care nu se poate circula liber în zona de frontieră. Uh, se produc adevărate epurări etnice. Politica occidentală a devenit mai dură față de uh, Sudan, dar asta se datorează și faptului că președintele al Bashir este acuzat de Tribunalul Penal Internațional uh, comerțul nu poate sta în calea intervențiilor umanitare pentru uh, susținerea cetățenilor. Noi trebuie să avem convorbiri constructive, deci mă adresez uh, instituțiilor internaționale, doamnei Ashton, pentru a se putea găsi o soluție uh, viabilă acestei probleme. Mulțumesc și acum uh, pentru grupul EFD dau cuvântul domnului Belder. Un minut. Mulțumesc domnule președinte. Rapoarte foarte recente din zona de război uh, sunt uh, pur și simplu deprimante de ani, de luni, de zile încoace. E vorba de o regiune care a fost izolată de restul lumii și este sub imperiul celor două forțe care se înfruntă. Populația civilă uh, încearcă să supraviețuiască în peșteri și avem foarte mulți refugiați care încearcă să găsească uh, tot felul de soluții de adăpost chiar și în centrul țării. În sud, bineînțeles, acolo situația este și ea foarte groaznică. Mă refer și la un raport al uh, Băncii Mondiale care vorbește despre această situație dramatică. De ce Sudanul independent este așa de dezamăgitor, având în vedere toate promisiunile de, uh, de bani și așa mai departe și donatorii internaționali? Se pare că leadershipul de acolo este complet irresponsabil. În orice caz, uh, știm foarte bine că există probleme mari cu corupția, cu nepotismul, cu uh, Uh, traficul de arme și așa mai departe. Mai bine de jumătate din populația din Sudanul de Sud se găsește sub, lin, sub uh, pragul sărăciei și se pare că în curând vom avea până la 75%. Întrebarea mea este dacă donatorii europeni vor avea în sfârșit un cuvânt de spus în fața uh, liderului din Sudanul de Sud. Mulțumesc foarte mult în numele grupului uh, GUE uh, Angel, dau cuvântul doamnei Lusing. Da, da, din nou se poartă un război pentru petro- petrol. Cred că acesta ar fi un uh, rezumat foarte bun al uh, conflictului din uh, Sudan și din nou cei care suferă sunt, este populația civilă. Toată lumea condamnă, desigur, atacurile violente și, desigur, trebuie să găsim, să cerem o soluționare pașnică a conflictului. Cu toate acestea, trebuie să discutăm despre motivele reale, trebuie să întrebăm în mod critic dacă, într-adevăr, angajamentul clar al Uniunii Europene care a sprijinit despărțirea Sudanului de Sud de Sudan a fost uh, unul responsabil. Desigur, soluțiile nu vor fi simple acest lucru este sigur, dar la fel de sigur este că nu putem rezolva aceste probleme prin uh, violență. Trebuie să păstrăm în continuare embargoul impus asupra comerțului cu arme și aș dori să vă aduc uh, aminte că acest embargo uh, stabilit încă din anul 2004, embargo asupra Sudanului și din 2011 embargo și pentru livrările de arme Sudanului de Sud, uh, a fost uh, adoptat, uh, a fost de fapt slăbit în octombrie 2011. Oricât de dificil este, trebuie să continuăm cu negocierile uh, diplomatice. Dacă comunitatea internațională mm, dorește să fie un mediator de succes, atunci uh, nu trebuie să părăsească o poziție de neutralitate pe mine mă îngrijorează scenariile viitoare pentru că cred că se va ajunge la o tendință separatistă a statelor, a regiunilor bogate în resurse uh, minerale și de petrol din Africa. Politica externă a Uniunii Europene nu ar trebui să promoveze o asemenea uh, tendință. Accesul la resurse, la resurse, la materii prime, va duce doar la suferință dacă mergem pe acest drum. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul uh, Mölzer, un minut și jumătate. Știm foarte bine că de la sfârșitul epocii coloniale există un conflict permanent în uh, Sudan Există conflicte armate, etnice, interetnice, conflicte um, minore, um, furat, sunt furate um, vitele și așa mai departe. Deci sunt multe generații crescute în Sudan care nu cunosc decât această reali- realitate violentă. Au văzut întotdeauna că acordurile nu au fost respectate, tocmai de aceea Um, negocierile pentru a ajunge la pace vor fi foarte dificile. În această situație, zona graniței rămâne un punct foarte important. Chiar dacă am ajunge la o soluție pașnică, uh, potențialul de conflict va rămâne unul imens. Drept urmare, foarte importante sunt uh, măsurile uh, însoțitoare pe lângă uh, negocierile pentru pace, măsurile legate de, uh, de promovarea procesului de democratizare și de lucrări de infrastructură. Din uh, punctul meu de uh, vedere, Uniunea Europeană ar trebui să își lege uh, propriile interese de acțiunile din Sudanul de Sud, pentru că um, furnizarea petrolului din Sudanul de Sud pe viitor va fi posibil foarte importantă. În același timp, trebuie să ne gândim și la fenomenul imigrației ilegale în Uniunea Europeană și în acest context să negociem un uh, acord de reprimire cu Sudanul de Sud. Vă mulțumesc, domnule Mölzer. Mai există un alt uh, membru neafiliat care uh, intervine acum, doamna Nedelceva, două minute. Domnule președinte, vă mulțumesc. Relațiile uh, continuă să fie din ce în ce mai tensionate în regiune. Într-adevăr, s-a aprobat o foaie de parcurs foarte bine Uh, însă mi se pare că măsurile de până acum sunt mult prea timide. Încă nu au fost stopate bombardamentele, nici alte măsuri și acțiuni din partea armatei sudaneze, iar situația civililor este din ce în ce mai uh, groaznică și uh, accesul pentru ONU este blocat. Iată, urgența cere niște inițiative cât se poate de concrete, dincolo de negocieri precum și un calendar cât se poate de concret pentru acestea. Este bine de o, să existe o coordonare a unor mecanisme din partea Uniunii Europene și a altor instanțe prezente pentru ca să fie identificate măsurile de, de peace building și așa mai departe. De asemenea, munca europenilor trebuie să fie urmată de eforturi și pe plan internațional care să sprijine negocierile între cele două părți și cred că este bine că există echipe internaționale care supraveghează frontierele și asta arată cât de importantă este această uh, cooperare internațională, uh, tot atâtea garanții pentru menținerea situației în zonă. De asemenea, Uniunea Africană trebuie să lucreze strâns cu Uniunea Europeană și să materializeze într-adevăr rolul său de partener, adică să aibă curajul chiar să impună sancțiuni. De asemenea, Uniunea Europeană trebuie să fie încă și mai proactivă în rezolvarea pașnică. Uniunea Europeană trebuie să mențină un control și o monitorizare, de asta există și misiunile respective. Trebuie să fim curajoși pentru ca uh, declarațiile să devină fapte. Domnul președinte, vă rog, doamnă Nedelceva, să uh, încheiați intervenția și mai ales să vorbiți mai încet pentru a putea fi uh, interpretată. Trebuie deci să fim uh, curajoși pentru ca vorbele să se transforme în fapte. Avem uh, uh, pârghii importante uh, la dispoziție și e important ca Uniunea Europeană să se implice pentru o soluție pașnică și pentru a-i ajuta pe cetățenii civili de acolo. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Nedel, ceva? Și acum dau cuvântul doamnei Gomes. Un minut. după un an de la independența Sudanului de Sud, după cum s-a uh, prezis de către unii, violența între cele două state s-a înrăutățit, domnule președinte. Problemele nerezolvate până acest moment, mai ales uh, împărțirea resurselor uh, petroliere și statutul constituțional al uh, zonei ABA și demilitarizarea zonei granițe, nu au fost rezolvate. Uniunea Europeană își dorește o soluție pașnică cu două state. Drept urmare, trebuie să facă ceva pentru a fi pus în aplicare foaia de parcurs de încetare a ostilităților negociată de Uniunea Africană și autorită de Consiliul de Securitate. Trebuie să ne asigurăm că președintele al-Bashir va compare în fața Tribunalului Penal Internațional. Acestea sunt măsurile prin care putem să ne asigurăm că uh, Sudanul devine mai democratic. Această uh, dorință trebuie să fie sprijinită pe, promo, pe capacity building. Dacă nu vom face acest lucru, Uh, vom pierde încrederea populației din zona respectivă. Uniunea Europeană trebuie să sprijină în mod decisiv instituțiile umanitare în zona respectivă care ajută să ajute, care încearcă să ajute mii de victime ale acestui conflict. Mulțumesc, domnul Rinaldi, are cuvântul pentru două minute. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Sudul Sudanului nu uh, ne mai transmite vești bune ca acum un an de zile. Uh, oamenii de acolo nu au cunoscut nici pacea, nici stabilitatea și, bineînțeles, nici dezvoltarea. Trebuie, ei trebuie să poată umbla pe propriile lor picioare uh, și trebuie să folosească apa și să o folosească în comun, după cum spune înțelepciunea locului, dar din păcate asta nu e realitatea. Nici uh, nu se poate umbla prea mult pe jos pentru că sunt mine, nici apa nu se pregăsește dacă nu este sezonul ploilor nu e uh, ușor nici să ajutăm Juba, nici să impunem condiții cartumului. Eu cred că acțiunea Serviciului de Acțiune Externă trebuie să se bazeze pe următoarele principii. În primul rând, uh, să menținem atenția asupra acestei crize ca să nu există riscul ca aceasta să se transforme într-o criză uitată. Unul din aceste conflicte care nu interesează pe nimeni, uh, Uh, nici pe mass media, nici uh, pe comunitatea internațională. Apoi să insistăm pe aplicarea rezoluției 2046 al Consiliului, al Consiliului de uh, Securitate și apoi să nu fim nepregătiți în legătură cu ce se poate întâmpla la Khartoum, pentru că fostul premier sudanez a vorbit de o perspectivă a unei primăveri arabe, pentru că administrația practic a dat faliment și președintele Bashir de asemenea este un eșec. Deci haideți să fim pregătiți și să nu repetăm ce s-a întâmplat în Africa de Nord. În al patrulea rând, noi suntem principalul donator pentru Sudanul de Sud și trebuie să contăm mai mult, să avem un cuvânt mai greu de spus în aplicarea legii la eh, Juba. Acum eh, militarii ocupă eh, pământuri, terenuri în mod arbitrar Guvernul trebuie să-și restabilească credibilitatea față de cetățeni și asta va fi dificil dacă nu există o justiție eficientă și independentă, măcar un minim, pe cât posibil. Asta trebuie să fie prima prioritate a noastră. Închei cu un ultim punct. Deja trăsesem atenția asupra acestea înființarea unui fond transparent pentru Sudanul de Sud uh, din resursele uh, petroliere, cum s-a întâmplat cu Timorul. Sigur, Timorul a fost o știre foarte bună și aș dori ca și Sudanul de Sud să fie tot o știre bună pe viitor. Mulțumesc, domnule Rinaldi. Și acum are cuvântul domnului Provera. Un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Nu mai repet ce s-a spus până acum în legătură cu contenciosul, cu conflictul teritorial, cu chestiunea energetică ce stă la baza conflictului. Consecința e că o separare pașnică între cele două state, recunoscută de uh, comunitatea internațională, degenerează într-un conflict armat de ample dimensiuni. O altă consecință tragică e că în regiunile uh, Nilului Albastru, uh, controlate de SPLN, Sudanul blochează ajutoarele umanitare în beneficiu a 200.000 de persoane. Aș dori ca Europa, dincolo de ajutoarele umanitare, să aibă și o politică mai hotărâtă pentru a susține Uniunea Africană. Asta nu doar ca să ne opunem influenței și prezenței chineze în zonă, ci pentru a consolida importanța politicii pan-africane și a face în așa fel încât Africa să, abțină, să aparțină puțin mai mult africanilor. Știm că există pericolul neocolonialismului economic și financiar în acest pe acest continent. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Provera! Și acum dau cuvântul domnului Willy Meyer. Mulțumesc, domnule președinte. Colega mea Lăsing, deja ne-a expus poziția față de acest conflict. Eu aș dori să propun să nu ne auto-înșelăm. Atunci când Statele Unite, Israelul și apoi Uniunea Europeană au susținut și au finanțat secesiunea Sudanului, fără a rezolva înainte și în comun ce se va întâmpla cu conflictul cu cele 2000, eh, cei 2000 de kilometri de frontieră și eh, transportul de țiței, eh, se știa ce se va întâmpla. Nu știu de ce cineva se mai miră astăzi că există acest conflict, dacă s-a susținut practic acest conflict. Pentru că exista practic în spate o operațiune geostrategică a Occidentului cu unic obiectiv de a sustrage de sub controlul arab zona, zona cea mai bogată în petrol, ca aceasta să intre sub statele pro-occidentale din Africa. Ca de obicei, Occidentul și petrolul. Unde e sărăcia? Care e importanța și ce face Occidentul uh, în privința sărăciei? Eu cred că asta e o lecție pe care uh, trebuie să o tragem, că pentru uh, petrol și uh, interesele strategice uh, devină este sărăcia dincolo de asta. Uh, și uh, oamenii care suferă. Mulțumesc. Acum are uh, cuvântul domnul uh, dar înainte de a da cuvântul domnului Cacimarec, vreau să spun că avem foarte mulți vizitatori în, în plenară și salut prezența vizitatorilor și le uh, doresc o ședere plăcută în frumosul oraș Strasbourg. Și acum dau cuvântul domnul Caci, domnului cu un minut și jumătate. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, declarația de independență a Sudanului de Sud din 9 iulie 2011 a fost un moment de bucurie pentru că a inaugurat o nouă epocă. Păreau atunci se părea că a fost deschisă o nouă perspectivă, resursele naturale urmând de a asigura o bunăstare pentru uh, întreaga populație. Ajut, ajutoarele externe pentru Sudanul de Sud în anul 2011 a fost de aproxim, aproximativ 700 de milioane de uh, dolari. Însă după un an, perspectivele s-au uh, transformat în mod negativ. De ce? Uh, trebuie să înțelegem care este situația de acolo. De exemplu, nu există un sistem fiscal în Sudanul de Sud. Apoi, veniturile statului din comercializarea petrolului reprezintă 97% din uh, bugetul de stat. Problema este că acest petrol uh, este transportat printr-o singură conductă înspre Port Sudan, la Marea Roșie. Și este greu de așteptat că vor, va exista o cooperare între aceste două state adversare care se află într-un conflict Uh, Sudanul de Sud se gândește la construirea unui, uh, unei conducte de transportare a petrolului prin Kenya și în anul 2011 a fost hotărâtă construirea unei noi uh, conducte, după care a fost oprit transportul pe, prin conducta existentă. Deci dacă nu vom găsi o, o soluție la această problemă a transportului uh, petrolului, nu vom ajunge la uh, stabilitate. Vă mulțumesc. Uh, spune domnul președinte, nu-l văd pe domnul Arlachi în sală, deci vom uh, merge mai departe. Și asta înseamnă că doamna Desarnez are cuvintul pentru două minute. Micro. Vous m'entendez? Oui. Mă auziți, da. Noua Republică Sudanul de Sud nu are decât 8 luni de existență, dar este deja în război cu vecinii săi din nord, mai mult de 150.000 de persoane deplasate, bombardamente, lupte neîncetate la graniță și e vorba de două țări care ar putea să o ducă mult mai bine, dar care risipesc niște resurse uh, și care uh, practic multiplică tensiunile dintr-o regiune care deja este tensionată. Să nu uităm rezoluția ONU și a Uniunii Africane care cer încetarea ostilităților fără condiții. Cei do- cele două țări s-au angajat în fața autorităților internaționale să rez, rezolve problemele cum ar fi uh, statutul reș, rezidenților în nord și sud și mai ales împărțirea resurselor petroliere. Sudul, care are 70% din petrol, are interesul de a semna un acord care să fie benefic pentru toată lumea. Însă, Nordul uh, știm bine că este cumva avantajat de tăcerea internațională legată de drama umanitară care se sfășoară acolo. Trebuie să existe presiuni și sancțiuni. China, pe de altă parte, a hotărât să-și asume o anumită răspundere foarte bine, însă trebuie ca Uniunea Europeană să continue să-și afirme prezența politică și influența. Poziția noastră echilibrată este cea bună Trebuie să fim mai vizibili, mai lizibili, mai prezenți și mai ales să nu uităm conflictul și dramele care s-au petrecut deja la Darfur. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Sarnez. Și acum dau cuvântul domnului Salavracos. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Eșecul eforturilor de pace între cele două state sudaneze, ci mă gândesc mai ales la ultimul eșec al uh, convorbirilor și al negocierilor, nu uh, lasă uh, să se de nimic bun pentru această regiune. E vorba de două țări interdependente, de fapt, din punct de vedere economic. Deci trebuie să există o cale de a coopera aceste țări. Dar pentru aceasta trebuie să înceteze mm, sprijinirea acțiunilor rebelilor de către fiecare parte. Mai apoi se pune problema și relațiilor acestor țări cu statele vecine, cu statele arabe. Trebuie să fim atenți și la acest aspect situația s-a degradat uh, destul de mult în 2012, ținând cont de uh, ce se întâmplă cu petrolul. Practic a fost închis robinetul. Ne așteptăm, uh, din păcate, să există o creștere negativă importantă și o inflație de aproximativ 19%. În aceste condiții trebuie să Uh, ne gândim la toate aceste aspecte ca noi să putem juca un rol acolo. Mulțumesc! Și acum dau cuvântul domnului Preda. Vă rog, un minut. Mult, uh, domnule președinte. Încep prin a condamna bombardamentele asupra părții nordice uh, a sudanului de sud bombardamente conduse luni și marți de către sudan

Mulțumesc foarte mult, domnule Preda. Acum dau cuvântul domnului Walesa. Un minut jumătate. Przewodniczący, mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Sudanul de Sud, după cel mai lung uh, război din istoria Africii, și-a câștigat dreptul la independență. Însă, din păcate, reprezintă în continuare un epicentru al uh, sărăciei. Acest nou stat se confruntă cu provocări imense pentru că Există în continuare vechiul uh, motiv care a stat la baza tuturor conflictelor și este vorba de accesul uh, inegal la resurse. Știm, am auzit din mass media de conflictele grave care au fost uh, care au avut loc în ultima perioadă, conflicte care afectează în mod negativ populația. Națiunile Unite au spus că aceste conflicte au dus la uh, situația în care 5.000 de, de persoane au trebuit să părăsească zona uh, câmpului petrolel Heglig. Uh, acest conflict ar fi putut fi prevenit. Um, pentru că am uh, văzut același scenariu desfășurându-se în diferite zone ale lumii. La început am pus accentul pe libertate, dar până la urmă s-a impus lăcomia. Thomas Jefferson spunea că prețul că prețul libertății este, uh, trebuie păstrat întotdeauna. Mulțumesc, doamna Esaia, acum. Da, mulțumesc. Consider că în unanimitate la, declara- la momentul declarației de independență a Sudanului de Sud, comunitatea internațională a salutat acest eveniment. Să nu uităm de rezoluția Consiliului ONU prioritară la Khartoum. Însă, în ceea ce privește rolul înaltului reprezentant și al Serviciului de Acțiune Externă, poate că uh, s-a uh, precipitat puțin acțiunea înspre cartum. A fost creată o zonă demilitarizată cu un mecanism de control și s-au luat acțiuni pentru ca această zonă demilitarizată să fie respectată. Însă eu consider că e bine uh, să să reia negocierile de pace, pentru că altfel nu vom avea un rezultat durabil. Trebuie să uh, se uh, ajungă la o bună repartizare a bogăților petroliere. Dar cel mai urgent este să ajutăm populația locală. E vorba de mai mult de 400 de mii de persoane care pur și simplu nu au ce mânca. De altfel, agențiile ONU ne spun că această cifră se pare că va crește, din păcate, dacă situația va continua să se deterioreze și dacă va continua acest flux de refugiați pe care îl cunoaștem. Mulțumesc! Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Kelam. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi observăm cum un conflict intern care durează mult uh, vreme s-a reversat pe scena internațională și situația este explozivă. Însă mă bucur că liderii europeni au o atitudine proactivă ca și Serviciul de Acțiune Externă. E izergită presiuni asupra ambelor guverne pentru a se menține pe faia de parcurs uh, din mai anul acesta și pentru a ajunge la un acord. Uniunea Europeană trebuie mult mai activ să, să înțeleagă care este poziția chineză, pentru că uh, nu e vorba de stabilizare. Vestea bună este că Consiliul de Securitate a extins cu șase luni prezența sa în regiune. Astăzi e nevoie să se activeze imediat mecanismul și echipele comune de control al frontierelor echipe care să monitorizeze pe teren evoluțiile din regiune. Bineînțeles că trebuie să ne ocupăm și de situația umanitară. Aproape 400.000 de sudanezi de sud au reușit să se întoarcă în țara aceasta după independență uh, în ciuda obstacolelor, însă trebuie să ne asigurăm că ei au acces la alimente de bază, la apă și la medicamente. Iar uh, Națiunile Unite și alte agenții umanitare trebuie să se implice mai mult pe o foaie de parcurs cu adevărat angajată. Mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Galer, un minut jumătate. Da, Vă mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, trebuie să plecăm de la, a trebuit să plecăm de la premisa că odată cu independența Sudanului nu vor fi rezolvate toate conflictele potențiale. Știm foarte bine în ce mod și-a exercitat al-Bashir puterea asupra uh, Sudanului și această situație va continua și pe, pe viitor. Eu mă îndoiesc că al-Bashir are vreun interes în a stabiliza uh, situația Sudanului de Sud. Uniunea Europeană poate totuși să-și oferă sprijinul și prin acest sprijin eventual am putea uh, împiedica transformării conflictului în unul asemănător cu cel din Eritrea. Rezoluția Consiliului de Securitate pune la, a creat un cadru, un cadru necesar. Responsabilitatea revine, desigur, membrilor din Consiliul de Securitate care au interese specifice în Sudanul de Sud. Este vorba de Rusia și de China. Accesul la uh, ajutorul umanitar trebuie să fie garantat atât pentru populația din uh, Sudanul de Nord cât și din uh, Sudanul de Sud. Eu consider că uh, Întotdeauna ar fi bine să promovăm soluțiile africane pentru problemele, pentru conflictele uh, africane. În punctul de vedere al petrolului este clar că Sudanul de Sud depinde de Sudanul de Nord și uh, invers. Deci trebuie făcută propuneri care să fie acceptate de ambele părți. Drept urmare, uh, am avea nevoie de abordare care să uh, țină seama atât de interesele Uniunii Europene cât și de interesele Chinei din, punctul de, din acest punct de vedere. Vă mulțumesc, domnule Galer. Acum are cuvântul domnul Sonic, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. După referendum și uh, secesiunea Sudanului de Sud, uh, legăturile dintre cele două țări sunt departe de normalitate. Comunitatea internațională urmărește acest conflict care uh, există între Sudan și uh, Sudanul de Sud pentru petrol și uh, care este mai pregnant în zonele de frontieră. Există conflicte între cele două armate uh, nu au fost încă bine stabilite frontierele, eh, nici statutul eh, populațiilor din această eh, zonă de frontieră. În calitate de observator la referendumul din 2011, eu deplâng situația actuală, pentru că în acest conflict mor uh, în mod uh, groaznic uh, foarte mulți oameni, sunt, mult, sunt mulți refugiați care trebuie să-și părăsească locuințele, oamenii sunt persecutați. Agenția ONU pentru refugiați uh, a ajutat mai mult de 150 de persoane. Comunitatea internațională a urmărit referendumul și înființarea unui nou stat, deci ar trebui în continuare să uh, solicite o soluționare pașnică a conflictului conform uh, foi de parcurs adoptate recent. Trebuie să se uh, promoveze o soluție pașnică pentru că ambele părți să se așeze la masa nego- negocierilor situația uh, umanitară trebuie rezolvată, trebuie respectate drepturile omului, trebuie să avem o pace uh, de fapt și nu doar o pace pe hârtie. Mulțumesc, mulțumesc și acum, uh, dragi colegi, trecem la uh, intervențiile spontane. Dau cuvântul domnului Tanăc. ECR-ul este foarte îngrijorat de riscul de război între Sudan și Sudanul de Sud. Noi susținem uh, eforturile fostului președinte sud-african Mbeki pentru a intermedia și pentru a-i aduce uh, la masa negocierilor pe cei doi uh, președinți din cele două Sudanuri, însă nu trebuie să uităm riscul unui război uh, sângeros, mai ales în anumite zone foarte sensibile. Problema delimitării granițelor și a împărțirii resurselor petroliere este foarte importantă. În mod alarmant vedem bine că mulți bani care proveneau din petrol au fost cumva uh, au secat pentru că s-a oprit aceste conducte. Recenta separație între acest uh, Sudan uh, din nord musulman și cel din sud mai creștin trebuie să facă parte din soluția care trebuie să fie găsită. Vă mulțumesc foarte mult! Angajuje się od bardzo wielu lat. Uniunea Europeană se angajează deja de mulți ani în soluționarea conflictului din, dintre Sudan și Sudanul de Sud. Însă, trebuie să ne aducem aminte de faptul că Uniunea Europeană a susținut secesiunea Sudanului de Sud. Uniunea Europeană a cheltuit și cheltuiește milioane de euro pentru ajutorul umanitar. Însă este vorba de un conflict care continuă, un conflict groaznic un conflict care a dus la sute de mii de uh, victime. Aceste, acest conflict între timp a devenit uh, un uh, conflict internațional. Se pune întrebarea dacă Uniunea Europeană nu ar trebui să devină uh, activă. Din punctul meu de vedere, cred că Uniunea Europeană trebuie să devină un uh, actor activ pe plan internațional, însă Trebuie să sprijinim mai mult rolul Uniunii Africane și al Organizației Națiunilor Unite

ageniile onu avertizează că zona se află în pragul catastrofei din cauza lipsei de hrană dar i a dozelor de vaccin pentru copii. subliniez necesitatea de a negocia coridoare umanitare pentru a oferi asistenă populaiei. vă Mulțumesc foarte mult, Băsescu. Acum dau cuvântul domnului nezávislého štátu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sprijinul nostru pentru crearea unui nou stat uh, independent în sudul uh, Sudanului uh, își arată acum consecințele negative. Există un conflict legat de zona petroliferă și secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a spus că încercările de a ocupa această zonă sunt uh, ilegale. Cu toate că Sudanul de Sud și-a retras forțele armate din această zonă, președintele Sudanului, al-Bashir, a amenințat cu închiderea conductei care duce pe coasta Mării Roșii. Din păcate, nu există altă modalitate de a transporta petrol din Sudanul de Sud. Drept urmare, Sudanul de Sud depinde de generozitatea vecinului din Nord. Și în această situație nu putem înțelege cum nu este posibil să se găsească o soluție uh, pașnică și cum uh, ambele regimuri din Sudanul de Sud și din Sudanul de Nord ignoră situația propriei uh, populații. Trebuie să găsim o soluție pe baza dreptului internațional. Vă mulțumesc. Domnul Obermeier este ultimul, are cuvântul acum. Vă mulțumesc, domnule președinte, dar într-adevăr, este foarte bine că Nordul și Sudul se găsesc din, se, se întâlnesc din nou pentru a discuta, pentru a avea nego- negocieri. Din păcate, organizația Medicii Fără Frontiere a trebuit să își oprească activitățile în zonă, deși era activă deja din 1985 acolo. Cred că, uh, din păcate, populația este cea care are de suferit. Există un uh, islamism radical în uh, nord, există un uh, stat nesigur în sud, există tot felul de interese din partea diferitelor state, cum este China, care exploatează resursele naturale, toate acestea sunt, toate acestea sunt factori care mm, ajută la menținerea conflictului. Și în acest context, Europa trebuie să preia, din punctul meu de vedere, un rol activ de lider în această regiune. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Brons are cuvântul. Mulțumesc. Una din tragediile uh, postcoloniale în Africa a fost uh, reprezentată de războaiele civile. Acum, uh, cu independența Sudanului de Sud, un conflict civil s-a transformat într-unul internațional. O cauză este moștenirea colonială S-au trasat frontiere arbitrare care au uh, ignorat uh, populațiile locale și diferențele dintre acestea. S-au uh, întâmplat acesta de multe ori. Cei din Sud au foarte puțin în comun cu populația arabă și nubiană din Nord. din, din acest motiv s-au întâmplat multe conflicte în Africa. Eu sper că um, Eh, cele două state vor eh, deveni buni vecini, Da? Eh, sper că vor învăța și din greșelile altora. Crearea unor state trăgând linii drepte nu este niciodată bună. Mulțumesc, domnule Bronz. Cu asta da cuvântul din nou domnului Vaman în uh, numele vicepreședintului Comisiei Europene, reprezentantul politica uh, externă și de securitate. Mulțumesc! Domnule președinte, dragi colegi, am văzut că există un acord larg în ceea ce privește caracterizarea situației din Sudan, Sudanul de, no- de Sud, adică o situație foarte îngrijorătoare. Uh, pierderile umane sunt groaznice și există o lipsă de voință politică de ambele părți pentru a rezolva situația. Acestea trebuie să fie cumva rezolvate, abordate. Uniunea Europeană are un rol de stabilizare a regiunii și sunt de acord cu cei care au îndemnat Consiliul să continue să supravegheze în continuare uh, situația de acolo și să o pună pe ordinea de zi cât mai sus posibil. Uniunea Europeană a însoțit uh, acest proces încă de la acordul global din 2005. Am trimis și două misiuni de observare a alegerilor în Sudanul de Sud pentru a monitoriza alegerile în 2010 și apoi la referendumul de independență din 2011. Acestea au fost conduse de doamna Veronique de Kaiser, membru al Parlamentului European, și profit de această ocazie pentru a-i mulțumi personal pentru a vă mulțumi pentru angajamentul dumneavoastră. Și am înțeles mai cu seamă comentariile dumneavoastră pentru că ele uh, fac parte din uh, experiența dumneavoastră. Uniunea Europeană va continua să susțină activitatea panelului Uniunii Africane sub președinția fostului președinte sud-african Thabo Mbeki. Uniunea Europeană, împreună cu restul comunității internaționale, cere părților să implementeze foaia de drum conform uh, rezoluției 1-2006 și să rezolve problemele încă în suspans. Uniunea Europeană uh, pot să vă spun că va participa la următoarea ședință, întrunirea părților săptămâna viitoare la Tisa Beba și sperăm că lucrurile se vor stabiliza cât mai curând posibil și pot să vă informez că Uniunea Europeană va continua să fie angajată în favoarea păcii și pentru o soluție pașnică între cele două țări, pentru ca toți uh, locuitorii acestor țări să poată să profite de pace și de securitate. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule Weiman. Uh, uh, dezbaterea pe acest subiect tocmai s-a încheiat. Acum trecem la declarația vicepreședintelui uh, Comisiei Înalte, prezentat pentru afaceri uh, externe și securitate dedicată situației din Guinea-Bissau și reprezentantul Comisiei și uh, pentru afaceri externe în acest sens, domnul Vamen va continua să vorbească. Vă mulțumesc. Honorable members of the European Parliament. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, mă bucură că am ocazia astăzi de a discuta în numele înaltului reprezentant, vicepreședinte a Comisiei, doamna Ashton, situația din Guinea-Bissau